Asemenea măsuri sunt necesare pentru un viitor democratic prosper în interesul cetățenilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Valean. În numele grupului uh, Verzilor are cuvântul doamna Hans două minute și jumătate. Vă mulțumesc, domnule